de alte priorități înainte de eliminarea vizelor. Uh, Europa acum este îngrijorată cu uh, imigrația, uh, cu problema imigrației și nu cred că la Consiliu există vreo grabă nici la Consiliu, nici la Comisie de a elimina aceste vize. Cred că e puțin prematur. Asta e vorba de compromisul 25 și mai multe nu am spus, doar mulțumesc din nou domnule Albertini. Sì, ehm, nel dare la parola al collega Albertini. Mulțumesc. Eh, înainte de a da cuvântul domnului Albertini, vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus doamna de Kaiser. Propunerea domniei eh, sale în legătură cu coasta de fil, deci mi se pare eh, una corectă. Acum dau cuvântul domnului președinte, prim președinte Albertini. Și, banu, coleg, tu ești președinte în acest moment, spune domnul Albertini. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. Aș dori față de aceste mulțumiri pe care le-am primit, să adaug și eu mulțumirile mele. Am plăcerea să mulțumesc și eu uh, tuturor, chiar dacă nu întotdeauna sunteți de acord cu mine, dar, iată, ați avut o atitudine foarte pozitivă, pentru că, deși cu unele dificultăți, am reușit să ajungem la o sinteză, cred eu, acceptabilă. Am câteva observații punctuale în legătură cu uh, luările de cuvânt pe care le-am auzit. Domnul Daf, iată, dă un impuls foarte tonic. Uh, dorește să adauge o, o formulare mai hotărâtă. Uh, noi am considerat că formularea noastră e una acceptabilă într-o fază de evoluție care să nu fie, nu e revoluționară față de dorința sa, dar cred că după cum am reușit noi să ajungem la un compromis între o extremă conservatoare și se raccogliere le istanze del maggior numero di colleghi. Eh, și cealaltă extremă ar putea fi eh, una care să satisfacă pe cei mai mulți colegi. Eh, răspund domnului Maier cu cuvintele cunoscute ale lui Voltaire, pe care nu le citesc pentru că le cunoașteți. Nu sunt de acord cu domnia sa, dar respect punctul său de vedere. După cum și domnia sa are o atitudine constructivă a admis că a, s-a prezentat un raport uh, minoritar deci la antipozia acestui deci al meu, dar și cu argumentele sale, care trebuie luate în considerare, chiar dacă sunt uh, diferite de ale noastre. Uh, către colegul Tanăc, aici poate trebuie făcute anumite precizări, pentru că unele din obiecțiunile ridicate de domnia sa eu cred că figurează la amendamentele orale. Poate că n-a avut timpul să le vadă pentru că au sosit acum, în ultimul moment. Mă refer mai ales la cazul deja amintit de doamna de Kaiser, arestarea lui Gbagbo. Amendamentul 3 sau 2, compromisul 24, acolo de fapt se vorbește de Taiwan. Poate nu exact cum dorea domnul Tenac, dar Astea sunt amendamentele de compromis, care, sigur, trebuie să împace și capra și vardă. Doamna Lunacek, uh, iată, are o sensibilitate deosebită pentru abordarea exclusiv civilă și nu militară, care, sigur, putem, cu care sigur putem fi de acord, dar în propunerile sale de amendament există și critici față de poziția NATO la care oricum fac parte majoritatea statelor Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană participă la misiuni care au caracteristici de PES și PESA cu mijloace așa numite violente, care, lucru care este de deplâns, dar în unele cazuri indispensabil. Să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă am fi răspuns uh, uh, <laughs> cu atitudinea lui Gandhi uh, propunerile lui Hitler de acum 60 de ani. În ultimul rând, da, de Kaiser a ridicat o obiecție în legătură cu uh, formularea utilizată, mă rog, de doamna Ashton, de fapt, dar nu trebuie să copiem neapărat uh, ceea ce spune, ca să spune așa, ministra noastră de externe. Ba, din potrivă, noi eh, existăm într o câteva funcție de control. Deci, eu zic că dacă s-ar modifica acest amendament care vorbește de salută cu o formulare mai atenuată, cum ar fi ia act sau speră sau ceva de genul acesta, eh, aș eh, fi de acord. Deci am putea să găsim o poziție comună. Apoi la amendamentul 13 o problemă delicată. Turcia. Și aici, cred că noi am găsit după cele spuse de domnul Casulide și domnul Danjan, cred că găsisem o formulă deci, pentru că avusesem o discuție în detaliu la grupul meu. Vole ribadire la necessità am găsit un acord între cei care repetau necesitatea ca acesta, această țară să recunoască integritatea teritorială a unui stat, a unui stat membru ca Cipru, dar nu dorim într-o fază atât de delicată, nu dorim nici să-l îndepărtăm, să ne-l îndepărtăm, pentru că este membru NATO și oricum are acest dialog cu lumea occidentală și mai ales cu Uniunea Europeană, care este util. Însă, rămâne acest vot uh, pe părți, în care, prin care se poate face distinția între cei care sunt uh, în favoarea unei poziții și cei care sunt în favoarea celelalte. Ca, în calitate de raportor accept uh, această soluție, pentru că astfel, astfel se poate înfățișa toate punctele de vedere diferite. Vom avea o reuniune de grup imediat după aceasta pentru noi uh, aduceri la zi, eventual înaintea votului de mâine, pentru că voi menține legătura cu raportul din umbră dacă se produc uh, noutăți. Asta sigur, împreună cu colegii de, din grup. Mulțumesc pentru atenție. Congratulo con il, con il relatore Albertini. Mulțumesc. Uh, felicit pe domnul Albertini pentru uh, excelentă activitate. Se va vota mâine, 13 aprilie, la orele 10. Mulțumesc pentru atenție. Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto successivo che riguarda lo sviluppo. Adesso trecem la următorul punct, eh, dezvoltarea politicii de securitate și apărare comune în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Sub Comisia pentru Siguranță și Ap- Securitate și Apărare a examinat deja atât pe 28 februarie cât și pe 15 martie acest uh, punct și apoi în a treia fază pe 4 aprilie, deci s-a examinat proiectul de raport al domnului Gualtieri care, da, e în sală. Înainte era, se afla lângă colegul Brock, dar apoi s-a mutat. Așa, uh, titlul raportului l-am citit deja, există 284 de amendamente. Raportorul a avut o serie de întâlniri uh, în detaliu cu raportorii din umbră și raportul său este strict legat de cel pe care tocmai l-am discutat, al cărui autor sunt. E vorba de PESC și PESA, care merg mână-mână și vor fi discutate în, plenaria, în plenară în paralel, în prezența doamnei Ashton, în calitate de înalt reprezentant, vicepreședinte al Comisiei. Uh, nu am altceva de adăugat decât să felicit deja uh, raportorul pentru activitatea exemplară a domnului Valtieri și îi dau cuvântul ca, pentru a asculta comentariile. Vă rog, aveți cuvântul domnul Gualtieri. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Acum nu voi intra în detaliu uh, ca să vă prezint raportul meu, pentru că deja, după cum spuneați, l-am discutat deja în subcomisia sede. Totuși, voi spune două cuvinte în legătură cu uh, probleme legate de fond și în legătură cu principalele puncte ale activității care ne-a permis să ajungem la amendamente de compromis în legătură cu care uh, ne-am bucurat de consensul majorității grupurilor politice și în legătură cu amendamentele orale care ne-au permis precum la raportul Albertini, să aducem la zi textul în lumina ultimelor evenimente. Ehm, tema de questo rapporto era Tema raportului era, după cum s-a și spus, politica de securitate și apărare comună în urma intrării în vigoare a tratatului de Lisabona. Adaug și în lumina evoluțiilor internaționale. Eu am încercat să respect foarte strict această temă ca să respect uh, o complementaritate între PES și PESA, între și aceste două rapoarte. Deci, explic colegilor de la FED care n-au participat la uh, discuția de la sede că în raport nu vor găsi nicio considerație cu ordin mai general de politică externă care să privească pe fond poziția Uniunii Europene față de diversi actori internaționali, tocmai pentru că cred eu că e vorba de o temă care aparține de pesc. Și pentru că una din tezele uh, principale ale raportului meu e că trebuie să recuperăm această legătură puternică, strânsă între PES și PESA, pentru că teza de bază a raportului e implementarea unei abordări uh, uh, extinse și exhaustive, deci ca să fim coerenți cu această teză, eu am lăsat temele privitoare la PESC pentru raportul care privește PESC. Și eu m-am concentrat asupra modului în care PESA și motivul pentru care PESA trebuie să înceapă să facă parte din această abordare integrată a Europei uh, pe temele legate de uh, siguranță, uh, cerută nouă de evoluțiile internaționale în sensul că, iată, începe să se întrevadă o situație multipolară față de care Europa trebuie să fie un actor puternic și credibil pe planul siguranței. Atât în ce privește faptul că există o din ce în ce mai mare interdependență, atunci siguranța devine un concept uh, tot mai multidimensional, legat nu doar de apărarea militară a teritoriului, și așadar ca politicile de siguranță să fie eficiente, trebuie să, să se insereze într-un context global. Deci nu pot acționa separat. Deci securitatea în politica externă, de apărare, internă, externă, prin parteneriate, toate acestea constituind capitolele ale raportului meu, nu poate fi văzută ca o chestiune separată. A existat acest risc și în trecut, ă, dintr-o slăbiciune a PESC, PESA a trăit cumva pe cont propriu cu operații care riscau, deși erau eficiente, dar riscau, tocmai pentru că nu ă, își găseau locul într-o strategie generală externă, riscau să nu fie cât, pe cât de eficient ar fi putut fi. Așadar, aș dori să spun că, deoarece în raport nu există uh, considerații privind legăturile cu Rusia, cu China sau cu Orientul uh, Mijlociu, este implicită o teză de fond, și anume cea că pe trebuie să fie strâns legată cu, uh, de pesc. Deci legătura dintre PESA și PESC. Acum ajung la un al doilea element al raportului. Deci există o necesitate a unei abordări uh, exhaustive, nu doar în consecință, ca o consecință a lumii cât mai, uh, din ce în ce mai multipolare și pentru că ne așteaptă niște provocări multidimensionale, ci și un lucru pe care îl permite Tratatul de Lisabona. Consente di perseguire più che nel passato. Mai, mai mult astăzi decât în trecut. Și anume, raportul își dorește să vadă dacă și cum tratatul de la Lisabona, interpretat corect, poate contribui la consolidarea acestei concepții a uh, securității ca fiind un element uh, într-un ansamblu global. Eu fără a intra pe fond. Nel rapporto rimando al testo scritto, come si dice, ma insomma. Sigur, toată lumea poate citi raportul. Eu susțin că tratatul de Lisabona e foarte coerent cu exigența aceasta a unei abordări exhaustive, globale și uh, ne dotează de, in, cu niște instrumente în ce privește arhitectura instituțională și uh, temeiul juridic, instrumente care ne permit o mai bună integrare a PESA cu PESC și aceste două politici cu acțiunea externă în general a Uniunii Europene. Sigur, pentru asta e nevoie de îndeplinirea unor condiții politice, că nu putem avea instrumente juridice, instituționale sau uh, servicii de acțiune externă care să acționeze în locul elementului politic. Dar, uh, sigur, uh, am făcut un amendament oral și am luat act de faptul că nu poate fi scăpat din vedere acest lucru într-un raport asupra pe, și anume că uh, în fața principalei operații militare din ultimii ani, operațiuni militare din ultimii ani, Europa s-a dovedit divizată și iau act și deplâng acest lucru, însă las raportul Albertini misiunea de a intra în detaliu asupra acestei operațiuni, acestei operațiuni și raportul subliniază un punct, anume, nu putem să privim PESC ca o acțiune care să fie uh, îndeplinită doar de un stat european, doar pentru că este un stat european. Quando c'è stato un celebre editoriale ormai. Sigur, s-a scris și un editorial celebru a directorului Center for European Reform și există această interpretare. Iată, nu, se, nu reușim să ajungem la un uh, acord, dar această politică e cea a statelor europene. To- unele din ele sau cele mai capabile, să zicem așa. Acum Uh, să nu intrăm într-un conflict de interese cu noi înșine, dacă am considerat just această interpretare. Trebuie, trebuie să uh, exploatăm instrumentele pe care ni le oferă tratatul, chiar dacă până la urmă uh, de, misiunea misiunea de politică externă pe care câteodată nu vrea să-și o asume, să-și asume Europa vor, va reveni statelor membre pe baza unei decizii a Consiliului care să fixeze obiectivele și limitele, scopurile, împreună cu un alt reprezentant. Deci se poate să ne gândim și la această formă, este permisă această formă și de tratat. Ca să nu mai rupem rândurile, ca să spun așa. Asta ca o interpretare politică generală. Apoi, sigur că în raport eu intru în detaliu pe aspecte mai specifice în diversele capitole pe care vi le-am prezentat. Eu subliniez doar uh, cele în legătură cu care am avut o discuție care a dat bune rezultate. Uh, un compromis, de exemplu, rolul Serviciului de Acțiune Externă, care, după cum a fost el conceput și a ieșit din negocieri, este tocmai un instrument în slujba construirii unui ansamblu, unei abordări globale a uh, politicii externe europene, inclusiv de siguranță și apărare, pentru că e vorba de, se ocupă de programarea pentru fonduri, pentru cooperare și dezvoltare și până la componenta militară și apoi serviciul de acțiune externă în raport față de acesta se propune uh, înființarea unui consiliu de management al crizei, asta și după discuțiile cu secretarul Vimont, inclusiv aici, există această propunere în amendamentul de compromis, pentru că am ținut cont de obiecția celor care se temeau că se dorea înființarea unei noi structuri, astfel încât să se întrerupă legătura directă care trebuie să existe între unitățile militare și înaltul reprezentant acest Consiliu de Administrare a Crizelor nu este o nouă structură, ci o metodă de lucru care trebuie să permită tuturor actorilor interesați, unități uh, PESC, uh, unitățile comisie interesate, să se reunească periodic și să elaboreze bazele unei planificări, pe de-o parte, și de alta să definească forme de gestionare a crizelor care să permită Europei să își utilizeze diversele instrumente în mod convergent, unitar. Promesso che abbiamo raggiunto Ne salut compromisul la care am ajuns și mulțumesc colegilor din alte grupuri politice. Deci, mă refer la punctele principale, după cum spun și vă anunț că voi propune un nou amendament oral față de propunerea mea a unui battle group, pentru că înțeleg că există o obiecție mai ales din partea PPE, pentru că se formulează propunerea unui al doilea battle group specia- specializat în lupte de joasă intensitate, care să fie utilizabil și în tipul de operații de care se va ocupa probabil Europa că ar fi o propunere care intră prea în detaliu. Însă eu aș vrea să păstrez sensul politic al propunerii mele. Deci voi depun un amendament oral care nu spune should be, deci nu ar trebui să fie și apoi o listă întreagă, ci could be considered, ar putea fi luat în considerare o astfel de direcție. Sper că această reformulare mai soft să facă această propunere acceptabilă pentru toate grupurile politice. Eu cred că e util ca Parlamentul să își aducă contribuția și sub acest aspect, lângă cealaltă uh, propunere care se bucură de consensul tuturor grupurilor, care, da, și aceasta e detaliată, și anume, costul acestor battle group să fie suportat de mecanismul de la Atena. Și... Viene. Eh, ne raport... Și nu cum se întâmplă uh, în acest moment. Apoi, în raport, uh, sigur, există și tema dezvoltării capacității, tema unor instrumente care țin de legislația comunitară. Iată, aici importanța unei abordări uh, generale, deci cu implicarea Parlamentului, Comisiei, că, iată, sunt fapte cum ar fi construirea unei, unei a, piețe europene a apărării, fără de care nu vom putea restructura industria apărării și siguranței care e necesară pentru a crea uh, uh, entități competitive în lumea de astăzi, capacitatea de inovare, de dezvoltare în acest sector. Pronta il tema dell'altra grande interfaccia, quella del nesso tra... Apoi cealaltă interfață, interfață legătura între uh, securitatea internă și externă, o temă de mare importanță. Aici dau câteva indicații, fac sugestii, propuneri care se, cred eu, merg în direcția corectă. Când ne gândim ce se întâmplă, COPS, COSE are o activitate comună din ce în ce mai intensă. Poate că în plen vom putea discuta aceste probleme ca o reacție la propunerea recentă a șefului antiterorismului european să, pună, să se pună toate agențiile cu unități care se ocupă indirect de aceste teme legate de terorism, Frontex, deci toate să fie puse sub egida antiterorismului. Aici mm, am niște nedumeriri. Poate că, mă rog, după vot uh, sau în plenar am putea să vedem, să spunem două cuvinte și în legătură cu acest subiect. Și apoi, sigur, eu am participat uh, la negocieri și se înregistrează, uh, deci, în document rezultatul negativ al uh, negocierilor privitoare la adunarea interparlamentară uh, asupra politicii ex- externe și de securitate. Uh, Aici am un amendament oral care se referă acest lucru, rezultatul negativ al reuniunii de la Bruxelles de săptămâna trecută și se repetă pozițiile Parlamentului European și apoi, sigur, există o parte care se referă la operațiuni și parteneriate. Aici nu, prea, nu există probleme politice și nu mă mai opresc uh, asupra acestor puncte. Puteți citi textul uh, raportului și al amendamentelor de compromis și orale și celor prezentate de colegi. Mulțumesc! Per la sua esauriente expoziție. Mulțumesc raportorului și dăm acum cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu domnul Lizic. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, înțeleg faptul că raportorul <laughs> are dreptul să vorbească oricât de mult își dorește, în timp ce raportorii din umbră sunt obligați să fie succinți. Bine, voi încerca și eu la rândul meu să fiu cât se poate de succint. Știm cu toții că aceasta este o temă despre care vor, putem vorbi ore întregi. Suntem familiarizați cu toate provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și cunoaștem de asemenea deficiențele, cunoaștem provocările de viitor, problemele cu care ne vom confrunta pe viitor, probleme pe care nu le putem rezolva din cauza poziției anumitor state membre. Și în același timp știm că instituțiile europene Europene care se ocupă de acest domeniu politic abia au început să își desfășoare activitatea. Trebuie să se facă multe pentru îmbunătățirea colaborării, însă sunt convins că în timp Agenția Europeană pentru Apărare, SAE, în altul reprezentant vor reuși să se descurce și, de asemenea, Parlamentul European își va juca rolul. În acest context, Parlamentul European nu este doar un uh, decident, ci avizul Parlamentului este esențial. Asta ne spun uh, cei de la SAE, asta ne spun cei de la Agenția de Apărare și asta ne spun toate persoanele care activează în domeniul asupra căruia, uh, pe marginea căruia am uh, creat acest uh, raport. Bine, raportul domnului Coaltieri este atât de bun încât am avut nevoie de 280 de amendamente la el. Însă sunt sigur că domnul Coaltieri, Gualtieri este de acord că amendamentele pe care grupul meu le-a înaintat nu fac nimic altceva decât să îmbogățească textul original. Tocmai de aceea îi sunt recunoscător domnului raportor pentru disponibilitatea sa sufletească de a accepta o serie de amendamente. De asemenea, mulțumesc colegilor din celelalte grupuri politice, am colaborat foarte bine și cred că și domnul uh, raportor este de acord cu mine când spun că discuțiile pe care le-am purtat cu toții au fost foarte fructuoase. Grupul meu uh, va susține toate amendamentele de compromis și amendamentele domnului raportor. Vă mulțumim. Urmează domnul Daf. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl discutăm astăzi este deosebit de bine argumentat și uh, foarte bogat informații. Domnul Gualtieri este de fapt foarte experimentat în domeniu, este unul dintre cei doi negociatori care au fost implicați direct în uh, demararea uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Acest uh, serviciu este un instrument deosebit de important care va reuși să promoveze dimensiunea de apărare a Uniunii Europene. Cred că este un raport bun, cred că este un raport uh, puțin mai uh, critic decât uh, rapoartele anterioare pe marginea acestui subiect. Asta și datorită faptului că între timp tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și uh, datorită faptului că așteptăm cu toții uh, rezultate cât se poate de clare. Da, regretăm sau deplorăm uh, ceea ce s-a întâmplat odată cu votarea rezoluției 1973, uh, dar bine, asta e o discuție care poate fi purtată în continuare. Înțeleg poziția domnului Casulides în ceea ce privește reticența Germaniei de a participa la o acțiune militară. Însă, în același timp, cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și anume că ne dorim ca Germania să fie un partener și un participant mult mai uh, plin de încredere în sine. Germania trebuie să fie mult mai uh, implicată în dezvoltarea PESA. De asemenea, este trist faptul că anumite state membre, printre care Marea Britanie și Spania, au refuzat să aplice prevederile tratatului în ceea ce privește crearea unor misiuni speciale uh, Uh, în numele ONU, uh, UE, îmi cer scuze. Aceste state nu au făcut nimic altceva decât să instaureze astfel de sau să demareze astfel de misiuni în afara cadrului uh, UE. ne-a refuzat astfel nouă Parlamentului European posibilitatea de a verifica modul în care acționează uh, statele membre atunci când vine vorba despre apărare. E clar că trebuie să exprimăm disprețul nostru vis-a-vis -vis de asemenea de asemenea atitudini și trebuie să sprijinim crearea de operațiuni și misiuni în cadrul prevederilor tratatului de la Lisabona. Să nu uităm că paragrafele parag- tratatului de la Lisabona care se referă la PESA au fost uh, foarte atent formulate în dorința de a evita tocmai cele întâmplate nu de mult în Libia. Tocmai de aceea, în compromisul 6, limbajul nostru vis-a-vis -vis de acordul de apărare între Franța și uh, Marea Britanie, deci această formulare este atât de atent ales, aleasă. Da, putem uh, exprima regretul nostru a, uh, cauzat de faptul că acest acord nu s-a încheiat în cadrul tratatului de la Lisabona. Însă, în același timp, putem da un fel de tonalitate optimistă celor întâmplate. Putem spune că regretăm faptul că acest lucru nu s-a întâmplat în cadrul PESA, dar că sperăm în același timp că pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți. Repet cele pe care le-am spus deja vis-a-vis -vis de raportul domnului Albertini. Acest raport ar trebui să fie transmis și parlamentelor naționale. De ce? Pentru că eșecul de a ajunge la în ceea ce privește atingerea unei uh, poziții comune cu cu parlamentele naționale în ceea ce privește evaluarea de către parlament a PESA și PESC în același timp, uh, Uh, așadar, pornind de la acest eșec, ne dăm seama că parlamentele naționale sunt în continuare reticente vis-a-vis -vis de ce, orice ține de securitate sau uh, apărare. Parlamentele naționale consideră că acest domeniu intră în prerogativele uh, guvernelor că nu trebuie să facă neapărat uh, obiectul discuțiilor în parlamentele naționale și, uh, de asemenea, nu trebuie să facă obiectul uh, al discuțiilor în Parlamentul European. De asemenea, poziția ONG-urilor trebuie să fie luată în, considerat, în considerare. <coughs> Trebuie să refuzăm anumite propuneri care vin uh, din partea parlamentelor uh, naționale în ceea ce privește reducerea rolului Parlamentului European. Aceste propuneri sunt uh, de-a dreptul insult insultătoare sau <laughs> jignitoare, îmi cer scuze, și, ci în același timp, pur și simplu, Uh, distruge toate cele stabilite prin tratatul de la Lisabona. Astfel se pune practic, uh, se pun bețe în, practic bețe în roate implicării Parlamentului European în ceea ce privește dezvoltarea PESC și PESA. Tocmai de aceea, amendamentul de compromis C este cât se poate de corect. Cred că într-o manieră politicoasă trebuie să ne exprimăm regretul vis-a-vis -vis de uh, eșecul negocierilor cu parlamentele naționale. Bine, noi am fost uh, răbdători, am încercat să ne folosim de rețelele politice pentru a crește gradul de apreciere uh, a Parlamentului European în sânul, în sânul Parlamentelor Naționale. Încercam să le arătăm parlamentele naționale că Parlamentul European este cel care poate găsi elemente comune uh, esențiale pentru dezvoltarea PESC și PESA. Grupul meu consideră că raportul Gualtieri reprezintă un pas înainte în ceea ce privește sprijinirea în atingerii unei înțelegeri între noi și parlamentele naționale. Vă mulțumim, domnule Daf. Urmează domnul Tenăc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi uh, succint pentru că domnul Van Orden nu a, este astăzi aici pentru a comenta o serie de amendamente cheie. Uh, ce pot să spun e că avem un uh, document foarte lung, 80 de paragrafe, 240 de amendamente. Știți că grupul meu nu este, nu susține neapărat uh, PESA, cum de altfel nu sprijină nici uh, PESCul. Credem că atunci când vine vorba despre apărare și securitate, guvernele trebuie să dezvolte relații interguvernamentale. De asemenea, acesta este un domeniu de activitate al uh, NATO și uh, ONU, etc. Dar cu toate acestea, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat în nordul Africii, sprijinim oarecum acest raport. În orice caz, uh, cele întâmplate în Libia, clar că pilonul esențial este în continuare NATO, NATO și de asemenea importante sunt și Uh, tratatele și acordurile bilaterale, multilaterale, vedem că uh, faptul că uh, NATO s-a implicat în Libia și de asemenea vedem că implicarea unor state membre în rezolvarea problemelor din Libia a fost rezultatul unor acorduri bilaterale, mai degrabă decât a unor acorduri in, sub uh, egida PESC sau PESA. În orice caz, spuneam că domnul Van Orden, care este raportor din umbră de altfel, va face mai multe comentarii esențiale, poate că mâine înainte de vot. Cred că avem o serie de amendamente care se referă la NATO și importanța NATO și amendamente care uh, ne arată cât de naivi uh, suntem când credem că PESA va rezolva toate problemele, pentru că lucrul acesta nu s-a întâmplat nici pe departe. În continuare, politica de securitate și de apărare trebuie să rămână în uh, în uh, domeniul de responsabilitate al statelor membre. Doamna Lezing, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gualtieri, spuneați deja la Strasburg că avem, că nu vor fi posibile amendamente de compromis cu amendamentele care să includă amendamentele GUE. Asta deoarece grupul GUE are o altă atitudine vis-a-vis -vis de PESA și de PESC decât celelalte grupuri parlamentare. Ce pot să vă spun? Da, aveți perfectă dreptate. Cu toate acestea, consider că este regretabil faptul că în amendamentul oral 60, care oricum care uh, uh, uh, cereți o întărire a modului în care acționează Uniunea Europeană în aceste domeniu. În aceste domenii. Uh, spuneți că Uniunea Europeană dore, uh, trebuie să fie un fel de mediator în conflictele internaționale. Da, dar după părerea noastră, această atitudine de mediator al Uniunii Europene este una Uh, deloc reflectată în realitate. Um, Uniunea Europeană nu este potrivită pentru a-și asuma un asemenea rol. Și, deși prin amendamentul oral 13, în ceea ce privește controlul asupra PESA și PESC, uh, puneți accent pe control, eu consider că nu există premisele necesare pentru îmbunătățirea controlului eh, parlamentar. Acest lucru este regretabil, deoarece există o serie de principii care sunt discutate tocmai în momentul acesta de diferitele state, eh, state membre. Încă câteva comentarii Uh, pe care îmi permit să le fac. Este vorba despre includerea, după părerea mea, deloc lăudabilă a unor politici precum cea de dezvoltare în uh, acțiunile SAE. Uh, după aceea mai vorbiți de asemenea despre acțiunile militare care trebuie să fie sub egida SAE. Se pare că există o serie de colegi care sprijină părerea dumneavoastră și uh, mai, dar nu este pe gustul meu în orice caz. În orice caz mai vorbiți acolo despre, despre atitudinea de lider pe care trebuie să și-o asume Uniunea Europeană. Spuneam deja că această atitudine este deloc credibilă. Noi considerăm că amendamentele care, în orice caz, sprijină formularea finală a raportului nu contribuie nici pe departe la îmbunătățirea situației pe ansamblu în ceea ce privește PESA. După cum spunea și uh, domnul Maier, noi vom respinge în totalitate raportul dumneavoastră și vom introduce un raport minoritar. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Lösing îi dăm cuvântul raportorului pentru comentariile finale. Ma io davvero poco da aggiungere. Non mai molto multe da adăugat. Nel senso che vorrei ringraziare tutti i gruppi per le loro... Mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru că și-a dus aportul constructiv la textul meu și consider că acest număr ridicat de amendamente e ceva pozitiv pentru că e vorba în cea mai mare parte de amendamente care vor permite, dacă vor fi adoptate, să îmbogățim raportul. Bine, păi, în alte cazuri există și amendamente care uh, exprimă o opinie diferită. E cazul amendamentelor uh, ECR pe de-o parte și cel ale GUE pe de altă parte, celor ale GUE și cu aceste amendamente nu s-a putut uh, ajunge la soluții de compromis. Deci nu, au, nu am putut să propun să fie acceptate, dar și în acest caz eu mulțumesc colegilor. Pentru că una din virtuțile acestui Parlament e că putem avea o discuție civilizată, constructivă, între persoane cu concepții diferite. Și totdeauna cred că ăsta e un exercițiu foarte pozitiv pentru toate părțile. Este o dezbatere democratică europeană până la urmă. Repet că deși am maximul respect și înțelegere pentru pozițiile pe de-o parte de scepticism structural în legătură cu PESC, din care provin amendamentele ECR și pe de altă parte o viziune radical contrară utilizării forței, sub orice formă, inclusiv când asta se întâmplă cu respectarea dreptului internațional, cu scopul de a uh, apăra pacea. Deci, spuneam, înțeleg aceste două poziții și le respect, dar nu sunt de acord cu ele. Deci, Aici uh, nu, le pot, nu pot susține aceste amendamente. În cât despre celelalte grupuri, adică PP, ALDE și Verzi, aici cred că pot spune și uh, mă convinge și această dezbatere de azi că vom ajunge la o poziție comună și bine, vor putea exista divergențe în legătură cu unul sau altul dintre amendamente, dar va fi vorba de chestiuni marginale, deci în ansamblu mă bucură că se pare că acest raport se pare că va putea avea succes ca rezultat al conlucrării între diverse grupuri care au puncte de vedere diferite, dar pornesc de la o viziune comună a dezvoltării și punerii în aplicare a PESC și PESA. Așadar, nu rămâne decât să uh, îmi doresc ca votul de mâine să respecte realitatea dezbaterilor de la sede și de la AFET. Mulțumesc. Mulțumim raportorului, spune președintele, știți cu toții că uh, acest raport și raportul meu se vor uh, vota mâine. Acum facem o pauză de aproximativ șapte minute în așteptarea oaspetului nostru. sau oaspeților noștri și de asemenea și uh, a uh, colegilor delegației conduse de doamna Niber. Ne revedem peste șapte minute. Bine, colleghi, per favore, se prendete posto, possiamo iniziare. Haideți să reîncepem, să continuăm, de fapt, reuniunea noastră. Doamna Nibler, care este președinta delegației, ne-a anunțat că uh, participă la altă reuniune, dar va sosi în curând. Uh, însă ne-a dat undă verde pentru a relua reuniunea fără ca domnia sa să fie de față. Mai apoi, sigur, când va sosi, vom da cuvântul. Aș dori să urez bun venit unei uh, însemnate delegații parlamentare condusă de președintele Parlamentului din Kuwait, domnul Yasim Al-Karafi, pe care îl salutăm. Ne face o deosebită plăcere să-l avem astăzi alături de noi. După cum știți, în această regiune. Titlul uh, punctului uh, următor este un schimb de opinii în legătură cu miș- mișcările democratice din peninsula arabă, perspectivele pentru regiune. Iată, a sosit și colega Nibla, pe care o salutăm și îi mulțumim pentru că se află alături de noi. Spuneam că în această regiune se produc, iată, insurecții populare importante, mai ales în două state, anume Bahrain și Yemen, au existat uh, represiuni violente care ne-au stârnit dezaprobarea tuturor, inclusiv la cele mai înalte nivel, niveluri ale uh, instituțiilor europene. Noi susținem uh, clar legit, legit, legitima aspirație a acestor popoare spre libertate și democrație. Comisia noastră și Delegația pentru Relațiile cu Peninsula Arabă uh, a cărei președintă este doamna Nibler și subcomisia pentru drepturile omului. Urmăresc aproape situația. Reamintesc și că vicepreședintele Bodis, care are uh, rapoarte pe uh, tema legăturilor dintre Uniunea Europeană și uh, această regiune, și uh, se și aceste rapoarte au fost adoptate în plenara din 24 uh, uh, martie și a fost adoptată și o rezoluție de urgență în legătură cu situația din Bahrain și Yemen. Și acum, după, ce, după această scurtă comentare de introducere, urăm bun venit oaspeților noștri și vom asculta cu mare interes raportul oaspetelui nostru, profesorul Faz Gerges, nella, eh, nella... Un expert recunoscut al regiunii, care este profesor la London School of Economics, este și director al Centrului pentru Orientul Mijlociu. Îi mulțumim pentru că se află astăzi aici. Am, am spus că îi vom da cuvântul e, pentru nu foarte multe minute, dar sunt convins că va reuși să utilize, utilizeze pe deplin acest timp de vorbire sigur, păstrând, făcând o sinteză a argumentelor de care se, va trebui să se ocupe. Dacă va reuși să respecte un timp de 15 minute, apoi vom putea să dăm cuvântul și colegilor. Dacă ajunge la 20 de minute, mă rog, depășește puțin timpul, dar oricum i-am fi recunoscător să respecte acest timp de vorbire. Mulțumim și uh, aveți cuvântul. President, I'm really delighted to be here. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că mă aflu aici și vă mulțumesc pentru această introducere. Am la dispoziție așadar între 15 și 20 de minute și ceea ce voi face uh, nu, nu va fi decât să arunc câteva uh, idei pe masa de discuții și sper că după aceea vom avea o discuție fructuoasă la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aș dori să încep prin uh, a spune următoarele. Există foarte multă incertitudine și fluiditate în această regiune. Tot ce am spus astăzi uh, se bazează pe um, anumite evoluții um, din regiune. În Orientul Mijlociu, uh, mai larg, nu doar în zona Golfului, asistăm la o uh, revoluție în plină desfășurare. Este practic începutul, nu sfârșitul acestei revoluții. Lucrurile evoluează într-un ritm rapid în întreaga uh, regiune și cred că va trebui să vedem uh, care va fi caracterul Orientului Mijlociu care va uh, reieși de pe urma înlăturării acestor regimuri totalitare de către rebeli. Noi, cercetătorii sau studenții sau chiar cei care elaborează uh, politici, am subestimat potențialul acestei uh, regiuni, pentru că știam exact că exista în zonă o criză structurală, o criză a politicilor uh, sociale și a guvernelor. Majoritatea dintre noi însă au acceptat premisa că există o lume arabă uh, submersivă, adică uh, aparatele de securitate uh, bine rădăcinate vor împiedica uh, cetățenii să se ridice împotriva dictatorilor uh, lor. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei sau patru luni e um, practic ieșirea la iveală a tuturor temerilor noastre și această zonă a devenit pur și simplu fundamentală. Nu există niciun fel de întoarcere la momentul pre-revoluționar din lumea arabă o ruptură majoră deja a avut uh, loc și aș spune că există um, mari uh, rupturi de asemenea în uh, lumea autoritară a zonei arabe. O să mă refer la țările din zona Golfului și voi mai spune câteva cuvinte despre restul lumii arabe. În ceea ce privește Libia, Libia, din păcate, asistăm la un blocaj. Libia deja alunecă într-un conflict prelungit uh, și nu uh, se prea întrevede șansa de a ieși din el în viitorul uh, apropiat. Majoritatea dintre noi au subestimat nu doar puterea clanului Gaddafi și hotărârea colonului Gaddafi de a lupta, ci în aceeași măsură în Libia am uh, subestimat următorul fapt. Libia e o societate mai divizată decât uh, am sperat uh, noi să fie. Există ideea că colonelul Gaddafi este un uh, om uh, foarte neplăcut, uh, însă am căzut uh, practic cu toții în această capcană. Am ignorat și am trecut cu vederea această diviziune adâncă care există în Libia. S-a sugerat faptul că Gaddafi are o bază puternică de sprijin, însă vreau să spun că colonelul Gaddafi are un sprijin limitat, însă uh, puternic. Și această bază de sprijin puternică, care este compusă din anumite triburi um, ale comitetelor revoluționare, se leagă de faptul că acest regim uh, a deținut puterea timp de 41 de ani și a cooptat uh, uh, foarte multe forțe uh, operaționale. Uh, fii lui Gaddafi conduc aceste uh, forțe operaționale, există foarte mulți comandanți care sunt uh, fideli din diverse triburi. Uh, deci există o bază limitată de sprijin, însă puternică, care uh, se confruntă cu o opoziție incompetentă. Uh, opoziția este mai incompetentă decât am sperat noi uh, să fie și cred că totuși n-ar trebui să fim foarte duri la adresa opoziției, pentru că ea nu datează decât de șase săptămâni opoziția nu a reușit încă nici să folosească deja aturile obținute sau uh, daunele aduse uh, lui Gaddafi. Aceasta este dimensiunea gravității crizei din Libia. Opoziția nu a reușit să folosească uh, avantajele obținute în ultimele trei săptămâni și mă îndoiesc așadar că există o ieșire din situația din Libia. Teama mea este că cu cât se va prelungi criza din Libia, cu atât Libia va intra nu doar uh, într-un conflict uh, prelungit, uh, ci mai degrabă într-un război civil prelungit. Acesta este scenariul cel mai negru. Și anume, Libia se prăbușește la fel uh, ca și Afganistanul sau uh, Somalia. Nu sugerez că suntem deja în acel uh, punct, însă mi se pare că situația din Libia este extrem de complexă, extrem de fragilă și nu cred că colonelul Gaddafi va pleca undeva prea curând. Din ceea ce știm noi despre Gaddafi, cred că putem deduce faptul că va rămâne să lupte nu doar până la ultimul glonț, ci până la ultimul om. De aceea mi se pare că un orizont uh, politic e um, esențial, e necesar în Libia, independent uh, de faptul că noi ne dorim ca Gaddafi să părăsească Libia. Mă bucur că Uniunea Africană acum începe să joace un uh, rol în acest conflict, deși opoziția i-a respins inițiativa. Aș dori uh, un rol mai puternic pentru Italia, pentru Germania, pentru statele arabe și pentru Uniunea Africană uh, pentru a implica uh, loialiștii. Indiferent de părerea noastră despre Gaddafi, dacă înțelegerea mea asupra situației este corectă, dacă Gaddafi are uh, o bază de susținere limitată, dar puternică, chiar dacă mâine scăpăm de uh, Gaddafi, poi mâine uh, în continuare situația va fi extrem de periculoasă sau uh, de volatilă. Prin urmare, angajamentul politic al loialiștilor din Libia este absolut uh, esențial de dragul uh, Libiei, de dragul libienilor și de dragul stabilității în acea parte a lumii. Aș dori să vă spun acum câteva cuvinte și despre alte state și rețineți faptul că simplific foarte mult lucrurile din cauza lipsei de timp. În cazul Yemenului, uh, situația este simplă. Fie uh, președintele uh, demisionează, fie Yemenul va intra într-un conflict similar cu cel din Libia. Un război civil în Yemen ar fi mai periculos decât cel la care asistăm actualmente în Libia. Yemenul se află într-o situație mai periculoasă, e un stat mai fragil. Există acolo o diviziune a triburilor, eh, dar și eh, mișcări separatiste în sud, după cum bine știți. Există o rebeliune în nord, există uh, o bază Al-Qaeda mică, dar puternică în centrul statului. Din ceea ce cunoaștem, baza Al-Qaeda din Yemen este mult mai puternică decât uh, centrul Al-Qaeda din uh, zona Pakistanului sau Afganistanului. Uh, deci vă dați seama cât de periculoasă este această situație. Din tot ceea ce știm, uh, președinte, președinte al uh, Salek nu uh, dorește să demisioneze. Și mă bucur că până și americanii au ajuns să înțeleagă acest lucru, că președintele Salek trebuie să plece pentru că prezența sa acolo ar putea să producă scânteia care ar duce la un conflict în întreaga țară. Cred că motivul pentru care uh, situația a escaladat până la un nivel uh, periculos e următorul. Armata, după cum bine știți, uh, s-a împărțit între forțe speciale conduse de fiul președintelui și rudele sale și alte unități speciale din propriul trib și în ultimele zile au existat uh, lupte în Yemen între forțele speciale uh, conduse de Saleh și uh, forțele care s-au rupt din cadrul armatei. Vă dați seama uh, cum evoluează situația din perspectiva securității în această uh, zonă. Au existat uh, atacuri majore în ultimele zile în uh, Yemen și pot să vă spun că Al-Qaeda așteaptă doar uh, cel mai bun moment în Yemen. Al-Qaeda este un parazit care, de fapt, se hrănește din uh, instabilitate socială și dacă Yemenul uh, ajunge să se confrunte cu un război civil sau mai multe războaie civile, vă puteți imagina consecințele nu doar pentru Yemen, pentru că Yemenul are una dintre cele mai lungi granițe cu Arabia Saudită din uh, toate amenințele de securitate pentru Arabia Saudită, Yemenul este cea mai mare amenințare pentru acest regat și, de asemenea, și pentru restul regiunii, datorită prezenței acestor diviziuni uh, între uh, triburi. Există anumite dificultăți în Yemen și președintele uh, Saleh uh, a alimentat aceste probleme în ultimii uh, cinci uh, ani. Era o societate uh, mai puțin uh, uh, bazată pe secte, uh, Yemenul însă a devenit uh, astfel. Există această diviziune între uh, suniți și șiiți și uh, aceștia se răzbună mereu unii pe ceilalți. Yemenul este una dintre cele mai vulnerabile state din zonă și situația ar putea să evolueze foarte uh, neplăcut. Tot ce lipsește este o scânteie. Uh, am uh, văzut uh, însă că președintele uh, Saleh uh, nu pare să asculte uh, vocile raționale uh, din uh, țara sa sau uh, din uh, mediul internațional. Însă sperăm să o facă și să accepte o soluție, uh, practic o tranziție pașnică în ceea ce, uh, privește puterea. Acum, Bahreinul. Mă bucur uh, să văd care a fost declarația președintelui Parlamentului European astăzi. Cred că aceasta este o declarație decisivă și cred că este o declarație care vorbește uh, foarte bine despre locul în care se află Bahreinul astăzi. Um, Emiratele Unite și uh, Arabia Saudită au câștigat uh, prima uh, rundă în uh, Bahrain și situația este departe de a fi finalizată în acest stat. Va exista o a doua rundă, o a treia rundă și dacă situația nu este abordată, Adică dacă, situația, dacă opoziția nu se uh, implică, ajutată fiind de, de familia regală, atunci nu vom vedea finalul acestei crize din Bahrain. Ironia este următoarea. Nu cred că opoziția din Bahrain uh, cere altceva decât uh, o implicare rațională uh, în uh, spațiul politic uh, și social ea nu cere decât uh, să fie acceptată și uh, să fie uh, folosită în guvern și în forțele de securitate pentru schimbări constituționale care să aducă Bahreinul la nivelul unei societăți mai transparente și la nivelul unui guvern mai transparent. Realitatea însă e că aceste lucruri nu au loc acum, pentru că În uh, Bahrain, familia regală nu uh, a putut acționa așa cum ar fi trebuit. Există o mai mare radicalizare în țară decât ar uh, trebui. Există tensiuni care este acum la uh, uh, suprafață datorită eliminării brutale a opoziției din Bahrain. Exacerbarea diviziunii între secte în Bahrain e un fapt concret ne-am fost uh, impresionați uh, de modul în care uh, opoziția acționa, neavând o poziție divizată pe secte. Însă există problema, există pericolul ca această situație însă să se schimbe și să se adâncească în Bahrain. Trebuie să ne gândim puțin la nivelul uh, separației din uh, această țară. Criza din Bahrain este una dificilă și cred că Parlamentul ar putea să demonstreze foarte multă consecvență și din această perspectivă declarația președintelui Parlamentului era uh, esențială. Nu putem uh, trimite uh, forțe în uh, Libia sau armament câtă vreme nu avem o imagine clară vis-a-vis -vis de întreaga țară. Deci consecvența este critică pentru vest. Și asta pentru că mi se pare că acesta este un moment crucial de care ar trebui să profităm pentru a demonstra faptul că vestului îi pasă și că vestul se află de partea potrivită a istoriei. Ce se întâmplă în Bahrain contează nu doar pentru populația acestui stat, ci și pentru um, comunitatea internațională în ansamblu său. După cum bine știți, Există o criză în uh, ceea ce privește relația dintre Statele Unite și Arabia Saudită și asta în ultimele trei luni. Și nu doar datorită problemei Bahreinului, ci și datorită situației din uh, Tunisia sau Egipt. Arabia Saudită consideră că Statele uh, Unite nu au susținut aliații săi, ci i-a înjunghiat pe la spate. Statele Unite consideră că nu există altă cale însă pentru a ieși din această criză decât să se pună la punct anumite reforme majore în întreaga regiune. Cât privește Bahreinul, din păcate, uh, Statele Unite nu au uh, reușit să fie la fel de uh, vizibile cum ar fi trebuit să fie. Statele Unite au permis Arabiei Saudite să câștige această rundă, pentru că în calculele administrației Obama, relația dintre Statele Unite și Arabia Saudită este mai uh, critică decât uh, uh, aspirațiile democratice ale opoziției din Bahrain și din întregul Golf. Aici aș dori să vă mai spun încă ceva, dacă tot vorbim despre golf. Eu nu consider că Arabia Saudită este atât de vulnerabilă uh, precum uh, statele din nordul Africii uh, sau Bahreinul sau Libia. Arabia Saudită nu este imună la virusul democratic care suferă mutații în regiune. Arabia Saudită nu este imună la asta, deși acum este mai puțin vulnerabilă decât alte state. Există un motiv pentru care cred eu ar trebui să ne uh, gândim uh, la uh, această țară. Există uh, aspirații ale tinerilor din Arabia Saudită care nu diferă foarte mult de aspirațiile tinerilor din celelalte state din zonă. Aceasta este o realitate care nu va pleca nicăieri. Tinerii din Arabia uh, Saudită uh, unora le predau chiar uh, uh, eu la London School of Economics sau la Universitatea din uh, um, Columbia, um, nu sunt diferiți de tinerii din Tunisia sau Egipt. Ar dori să se implice în ceea ce face guvernul, ar dori să aibă o societate mai transparentă și uh, sunt nesatisfăcuți de situația uh, corupției din țara lor. N-ar trebui să subestimăm așadar uh, apariția noilor mijloace de informare în masă. Fluxul informației durează foarte mult acum, însă uh, populația Arabiei Saudite are acces la uh, multiple surse de informare și asta a um, schimbat puțin atitudinea din cadrul regatului. Spre deosebire de Bahrain, există o comunitate mare în Arabia Saudită care consideră că este discriminată. Și aici mă refer la o comunitate de 20% din populație. De aceea, uh, conducerea din Arabia Saudită a intervenit în Bahrain, pentru că se tem că uh, orice fel de uh, predare în Bahrain va accepta, va um, afecta condiția populației din estul țării și din întregul regat până la urmă. S-ar putea să mă înșel spunând că Conducerea Arabiei Saudite nu înțelege gravitatea uh, crizei, însă uh, își îngroapă capul în nisip. Știm că conducerea americană cunoaște gravitatea uh, crizei, însă a transferat această gravitate conducerii um, Arabie Saudite datorită naturii relației dintre cele două state. Um, administrația Obama a considerat că nu acum trebuie să se confrunte cu uh, Arabia uh, Saudită nu în acest uh, context al uh, mișcărilor care zguduie întreaga regiune. Nu doar uh, Bahreinul trebuie să beneficieze de atenția noastră, ci în același timp n-ar trebui să um, considerăm că situația din Arabia Saudită va rămâne mereu așa, pentru că acest virus um, al revoltelor um, suferă mutații în întreaga regiune și până la urmă va ajunge și în uh, Siria. Sincer, nu mi-am imaginat niciodată că uh, zeci sau sute de mii de sirieni ar îndrăzni vreodată să iasă în stradă uh, și să se opună regimului sirian. Asta, practic, vorbește despre natura rupturii care a avut loc. Ne vorbește despre um, frică, ne vorbește despre faptul că ceva major chiar s-a întâmplat în această regiune. Mi se spune că nu mai am uh, timp, așadar aș dori să conchid uh, spunând doar câteva cuvinte într-un minut uh, despre ceea ce pot face Parlamentul European și Uniunea Europeană. Aș dori să subliniez un aspect aici, anume că Orientul Mijlociv, Mijlociu reprezintă un deșert instituțional. Liga Arabă este practic un astfel de deșert instituțional. Parlamentul European și Uniunea Europeană uh, sunt uh, foarte bine echipate uh, pentru a se implica atunci când ar trebui facilitat procesul de formare instituțională în zonă. Ar trebui să existe implica, implicare financiară, ar trebui să se organizeze seminarii, să se schimbe bune practici, să existe um, acțiuni uh, ale mediei pentru a putea crea o forță care să se poată opune opune forțelor organizate din regiune. Și aici mă refer la islamiști, pentru că islamiștii din regiune, că vorbim despre Yemen, uh, Libia, Egipt uh, sau alte state, uh, e bine, sunt cel mai bine organizați, pentru că sunt acolo de foarte multă vreme. Nu sugerez că ar trebui să ne temem de principale forțe islamiste, însă spun că Parlamentul European și Uniunea Europeană ar trebui să um, joace un rol critic în a ajuta forțele seculare de centru-dreapta să se organizeze organizeze din punct de vedere instituțional. Și mă opresc aici, după care aștept întrebări. Mulțumesc. Non è stato uh, facile e ne pot... Mulțumesc. Sigur că nu, nici nu putea să fie ușor uh, să vă încadrați în timpul de vorbire pentru că subiectul e foarte complex. Aproape ați reușit. Deci vă mulțumesc pentru că ați fost foarte concis și, sigur, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum dau cuvântul doamnei Nibler pentru observații și, după cum ne-am și înțeles, să tragă și concluziile la sfârșit. Dar dacă vreți să luați cuvântul acum, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia de a lua cuvântul. Vreau să-i mulțumesc domnule, domnului profesor pentru introducerea sa. Cred că a fost important să aflăm din partea noastră părerile noastre uh, personale cu privire la situația din zonă. Vreau să mulțumesc și pentru faptul că ați prezentat situațiile uh, Uh, diferitelor state. Ați vorbit despre Libia, despre Yemen, de, despre Bahrain, despre Arabia Saudită. Această diferențiere este necesară, poate că condițiile sunt uh, asemănătoare, însă situațiile care au apărut uh, sunt diferite în funcție de statul des, despre care vorbim și cred că Parlamentul nostru trebuie să înțeleagă diferențele existente. Două comentarii din partea mea. Ne cereați în calitate de Parlament European și Uniune Europeană să avem o poziție constantă și, de asemenea, consistentă. Da, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Parlamentul European a stat întotdeauna de partea acelora care luptau pentru democrație, principiul statului de drept, drepturile omului. Lucrul acesta s-a întâmplat de la bun început și nu s-a schimbat între timp. Sunt încântată de comunicatul președintele lui nostru de astăzi. Am vorbit de asemenea cu președinta Comisiei noastre pentru drepturile drepturile omului și împreună cu uh, domnia sa am condamnat prin intermediul unei declarații de presă uh, situația din Bahrain. Vedeți că Parlamentul European are deja o poziție cât se poate declară și va fi la fel de guraliv și pe viitor. La ultima ședință la care am participat, am avut uh, alături de noi pe domnul Cooper, un uh, reprezentant al Comisiei și domnia sa ne-a prezentat o descriere a situației la fața locului. Au existat o serie de întrebări din partea colegilor. Atunci uh, și domnul Cooper ne prezenta situația foarte uh, fragilă din zonă, însă în ceea ce privește Bahreinul, domnia sa ne spunea doar că situația sa seamănă tare mult cu un război civil, că există răniți de ambele părți. Uh, prin urmare, vedeți că această declarație a reprezentantului Comisiei nu a fost uh, neapărat uh, la fel de dură pe cât ne-am fi dorit noi. Vedeți că poate că există probleme interinstituționale, dar poziția Parlamentului European a fost întotdeauna cea corectă. Și un comentariu. În calitate de președinte a delegației pentru peninsula arabică, Vă dați seama că am fost uh, la fața locului. Cu câteva săptămâni în urmă am avut o delegație în Oman. Cu câteva luni în urmă am fost la Cuveit. În Cuveit am întâlnit uh, reprezentanții Parlamentului Național, care au fost de altfel invitați și aici în uh, Parlamentul European. Și cu siguranță pe viitor vom încerca, după cum ne spuneați dumneavoastră, să uh, încercăm a sprijini societatea uh, civilă. De asemenea, vom încerca să sprijinim toate structurile democratice care ar putea apărea în zonă. Am avut în încuverit o serie de discuții fructuoase, acolo apare un spirit parlamentar foarte puternic, am putut uh, lua parte la o serie de dezbatere acolo, am fost încântată de faptul că printre parlamentarii din Cuveit există foarte multe femei, deci vedeți că în regiune există deja o mișcare care uh, Uh, se îndreaptă pe calea cea bună, o mișcare pe care trebuie să o întrebăm. Și acum o întrebare către dumneavoastră. În ceea ce privește Parlamentul European, în ceea ce privește Uniunea Europeană, ne-ți spuneați care ar trebui să fie pozițiile noastre și uh, deciziile noastre. Vreau să vă întreb uh, care vor fi uh, care ar trebui să fie, după părerea dumneavoastră, poziția statelor membre. și, de asemenea, care trebuie să fie poziția tuturor statelor din uh, zonă. Ați văzut că există deja uh, trupe trimise de Arabia Saudită în Bahrain. Care credeți că ar trebui să fie poziția noastră pentru a sprijini acele mișcări din zonă, pentru a ne asigura că, într-adevăr, stabilitatea este garantată în zonă și că perioada de tranziție va fi una fructuoasă? Mulțumesc, doamna președinte Nibler. Uh vreau să spun că, din păcate, timpul de vorbire va fi limitat la 3 minute. Domnul Atkins, vă rog. 3 minute puteți doar avea la dispoziție. A, mă scuzați, nu auzisem. Mulțumesc, vreau să vă felicit pentru acest tur de orizont al situației. Sunt uh, multe întrebări, nici măcar nu știu de unde să încep. Uh, Angelica tocmai a spus că știm cum să-i ținem partea. ei bine, nu cred că știm. Asta e problema. Să ne, suntem confruntați cu o dilemă. Să alegem stabilitatea sau democrația. Pentru că în trecut am ales stabilitatea în Orientul Mijlociu. Dar acum, iată, se pune problema democrației. Acum, uh, nu știu dacă ați putea să uh, elaborați puțin aici. Aș dori să știu ce credeți. Ați menționat problema cu Al-Qaeda. Se pare că aici, uh, în uh, decursul evenimentelor din Orientul Mijlociu, al-Qaeda, Hezbollah, Hamasul sau frăția musulmană n-au jucat roluri însemnate în aceste evenimente și deci se pare că cei care conduc aceste revoluții, dacă asta sunt, nu sunt uh, suportere ale, ale acestor organizații extremiste sau islamiste. Poate ne puteți spune câteva cuvinte și despre asta. Și apoi uh, ați vorbit și despre Uniunea Europeană care poate oferi uh, sprijin instituțional. Uh, bine, totdeauna s-a părut că Uniunea Europeană este doar plătitor, nu și actor. Dar în aceste împrejurări, în care nu se știe exact ce să facem și pe cine sprijinim. Nu ar fi mai bine să dăm acest uh, sprijin instituțional într-un alt mod, nu doar bani ai contribuabililor, și, și ceva mai productiv? Mulțumesc pentru atenție. Grazie, onorevole. Mulțumesc. Și acum, domnul Kretler Dörfler, două minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să mă alătur celor uh, spuse de domnul Atkins. Da, e clar, spuneți că clădirea instituțiilor sau sprijinirea uh, reformelor instituționale este necesară. Uniunea Europeană a susținut în tot de una astfel de tipuri de reforme, dar procesul este unul sinuos. Haideți să vedem ce credeți dumneavoastră că Uniunea Europeană poate face în momentul de față pentru a sprijini îmbunătățirea situației pe termen scurt și, de asemenea, pentru a sprijini toate elitele capabile să uh, conducă instituțiile democratice uh, create. Uh, cum putem sprijini elitele necesare pentru demararea unui adevărat proces democratic? Și nu ați vorbit despre Egipt, însă vreau să vă întreb cum uh, eva- evaluați uh, situația din momentul de față din Egipt. Vedeți că mm, poziția militarilor s-a schimbat. Și uh, dacă ne uităm la Uniunea Africană, la compoziția biroului, ne dăm seama că multe rezultate pozitive nu vor putea rezulta. Gaddafi a fost uh, nu cu mult timp în urmă președintele acestei Uniuni Africane, a reușit să sprijine cu fonduri toate sistemele pe care le-a pus pe picioare în cadrul Uniunii Africane. Prin urmare, vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la poziția lui Jacob Zuma, care spunea că nu va merge în Benghazi pentru că are chestii mult mai importante de făcut. Uh, cum considerați această poziție a lui Jacob Zuma vis-a-vis -vis de Uh, cei din Benghazi. Vedeți că președintele Africii de Sud nu a făcut uh, prin intervenția sa în Libia niciun, niciun bine, nici uh, statului său și nici Libei, Libiei. Trei minute. Mulțumesc, acum domnul Fox, trei minute. Thank you, Mr. Gerges, for a very, uh... Mulțumesc. A fost o prezentare foarte interesantă. I ask you to comment upon the significance. Uh, vă rog frumos să uh evaluați modul în care Uniunea Africană a votat uh, cu privire la crearea unei zone de interdicție uh, aeriană. Vă amintiți că Uniunea Africană a votat nu. Și, de asemenea, cum considerați uh, atitudinea Marii Britanii vis-a-vis -vis de cele întâmplate în Lib- Libia? Cum evaluați atitudinile diferitelor state membre vis-a-vis -vis de acțiunea în Libia. Germania s-a abținut, Franța și-a asumat responsabilitatea. Nu credeți că această atitudine diferită a statelor membre ne arată faptul că această PESA este un mit și, de asemenea, PESA nu uh, sau uh, politica de, de securitate și de apărare rămâne în continuare unul dintre prerogativele statelor membre. Ce ne spune asta nouă tuturor și ce le spune această atitudine diferitelor state din uh, Uniunea Africană uh, în ceea ce privește relațiile pe care le va avea Uniunea Africană pe viitor cu Uniunea Europeană? Uh, dacă Uniunea Europeană nu poate vorbi cu un singur glas, în momentul în care Uniunea Euro- Africană le cere această poziție comună, ne arată clar că toți partenerii noștri nu pot ajunge decât la o singură concluzie și anume că PESA și PESC sunt lipsite de sens. Și în ceea ce privește uh, Yemen și Bahrain, uh, mai degrabă să ne referim la, la Yemen. Uh, Uh, Uniunea Europeană poate ea face ceva pentru a împiedica prăbușirea acestui stat sau suntem pur și simplu la nivel declarativ în poziția noastră? Urmează doamna Iate Machin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb ceva despre vânzările de arme și embargourile vizând armele Da, vorbeați uh, despre faptul că nu trebuie să-l subestimăm pe Gaddafi. Da, e, sunt de acord cu dumneavoastră, are forțe solide, asta deoarece state membre ale UE i-au vândut lui Gaddafi ani de zile arme. Și cred că chiar anul acesta francezii au mers în Libia pentru a oferi expertiză în domeniul militar, nu-i așa? Și acum Uniunea Europeană le spune tuturor uh, guvernelor din zonă să nu mai folosească armamentul, dar în același timp Uniunea Europeană le vinde arme. Cred că Uniunea Europeană ar uh, face bine să oprească vânzările de arme în această zonă. Ce, ce considerați dumneavoastră uh, cu privire la vânzările de arme și embargouri? Asta în primul rând. În al doilea rând, aș dori să aflu mai multe despre istoricul libian. Nu știu dacă e neapărat adevărat, dar înțelesesem că în perioada colonială existau uh, acolo mai multe entități. Prin urmare, și astăzi, în Libia, există o serie de entități care îl uh, susțin pe Gaddafi și o serie de entități care îl uh, contestă pe Gaddafi. Prin urmare, trebuie să vorbim nu doar despre situația actuală, ci și despre istoria Libiei. Și vă mulțumesc pentru, pentru informațiile deosebit de importante. Urmează domnul Arlachi. Thank you very much. Uh, Professor, I congratulate you for clarity. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, vă, vă mulțumesc pentru claritate. Am vreo 42 de întrebări, însă mă voi limita la doar 5. Mă voi referi la situația statelor din Golf și din Orientul Mijlociu. 1. Cum vedeți uh, posibila demarare a procesului de democratizare în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și în celelalte state pe care nu le-am discutat până acum. Considerați că pe viitor vom avea acolo monarhii constituționale sau mai degrabă se va evalua, evolua înspre o rezolvare pașnică a conflictelor, adică nu ne vom confrunta acolo cu conflicte armate. Doi, Știm că Orientul Mijlociu și uh, uh și de asemenea peninsula arabică este cea mai, sunt zonele cele mai militarizate din lume. Vânzările de arme înspre aceste state, din aceste zone, sunt deosebit de importante. În ceea ce privește bugetul privin, pentru, pentru arme, vedem că acesta este, a scăzut în ultima perioadă. Cel puțin în Arabia Saudită s-a ajuns la doar 8% din PIB de, dedicate uh, achizițiilor de arme. Cum credeți că această evoluție va va influența situația de acolo și de asemenea va influența într-un fel poziția SUA și uh, a Marii Britanii, care sunt cei mai mari vânzători din zonă, de arme pentru zonă. Uh, să, de asemenea, uh, în Iran vedem că situația este din ce în ce mai uh, ciudată. Uh, avem un buget alocat cumpărării de arme deosebit de mare în Iran. Credeți că această situație va influența evoluția lucrurilor în Iran? În al patrulea rând, Arabia Saudită a avut a, a și-a schimbat uh, comportamentul în ceea ce privește vânzarea petrolului. Dacă până acum Arabia Saudită vân, își vindea petrolul în special uh, către UE și uh, Statele Unite, acum are mai mulți cumpărători. Credeți că această diversificare a vânzărilor va implica implica de asemenea demararea unui proces de democratizare în, în zonă? Și a cincea întrebare, este vorba, mă voi referi la islamism la peric- pericolul islamist. Cred că islamismul este majorit, este cea mai importantă, sau islamiștii sunt cei mai eh, import, cele mai importante eh, eh, cei mai importanți actori în zonă. Însă, cu toate acestea, experții care au studiat uh, situația din zonă și-au dat seama că s-au uh, înșelat. E drept că islamiștii reprezentau pentru noi o mare, un mare pericol, dar vedem că nu sunt implicați mai deloc în uh, procesul de, de reformare. Deci, uh, cum vedeți uh, situația? Sunt așa cum domnul Meier. Vreau să spun că ați, a, dumneavoastră v-ați referit la faptul că în Europa s-a subestimat situația de urgență, situația din țările arabe. Asta a spus la începutul intervenției dumneavoastră, că am subestimat uh, situația de urgență a acestor țări arabe. Eu cred sincer că nu e o problemă de subestimare, ci e vorba de altceva, și anume Uniunea Europeană, atunci ca și acum, e cu mintea în altă parte. Principala preocupare e comerțul liber. Secundarios. Drepturile omului vin doar pe locul 2. Ultima dată când a venit domnul Cooper în fața comisiei acestea, a avut o poziție echidistantă. Nu a exprimat nicio critică. În aceea zi în care la Geneva, la Geneva Națiunile Unite publicau lista dispăruților și condamnau uh, ocuparea unui spital în Bahrain cu arestarea unor medici și a unor uh, asistente. Problema în Uniunii Europene este că nici măcar în continuare nu se va mai ocupa de acest lucru. Noi nu trebuie să avem o poziție din punct de vedere diplomatic, va trebui să avem o poziție diplomatică, dar mult mai exigentă. Noi trebuie să punem pe primul plan uh, opțiunea diplomatică cu o exigență ca să nu avem duble discursuri cu țările care sunt importante producătoare de petrol și cu cele care nu dețin petrol. Unora le cerem una, altora le cerem alta. De exemplu, Arabia Saudită, dinastia de acolo, e unul din regimurile autoritare cele mai crude din întreaga lume. Dinastia saudită. Cu pedepse corporale denunțate de Națiunile Unite, care uh, încă există, uh, cu uh, o, o marginalizare, cu pedepse, cu o poliție specifică pentru femei, ca acestea să respecte uh, preceptele islamice, cele mai ortodoxe, practic. Uh, o femeie nu poate să folosească mijloace de transport în comun decât dacă este însoțită de un bărbat. Și uh, cu toate acestea, față de Arabia Saudită, ce poziție are Uniunea Europeană? Uniunea Europeană? Ce poziție are față de respectarea drepturilor omului acolo? Zero. Zero barat, pentru că depindem de petrol. Și eu cred sincer că ecuația asta nu mai poate dura. Nu mai poate dura. Pentru că Uniunea Europeană Saudi sobre la Unión Europea pur și simplu nu se gândește la acest lucru și Bahreinul și uh, Yemenul se vor gândi că Uniunea Europeană este interesată doar de acorduri comerciale, pentru că suntem dependenți energetic. Și în final, domnule președinte, spun că între uh, Spania, Franța și Statele Unite există un litigiu uh, comercial ca să vadă cine, cine vinde tancuri pentru Arabia Saudită. Asta e poziția noastră. Să se știe cine va putea vinde arme Arabiei Saudite. E ceva de neconceput. Închipuiți-vă că noi vindem tancurile Gaddafi. De ce lui Gaddafi nu și Arabie Saudite da? Nu, e o situație care nu mai poate dura. Grazie, onorevole Meyer. Mulțumesc, domnule Meyer. Și în încheierea dezbaterii, doamna de Sarnez, trei minute. Merci beaucoup, monsieur professeur. J'aimerais entendre vos avis. Mulțumesc, domnule profesor. Aș vrea să vă aud opinia în, în, în câteva probleme. Credeți că comunitatea internațională ar trebui să-și regândească dreptul de ingerință, așa numitul dreptul de intervenție pentru a proteja civilii, pentru că când anume aplicăm acest concept, începând cu ce moment trebuie pus în aplicare? Aș vrea să văd ce credeți noastră. Cred că asta va deveni o chestiune din ce în ce mai prezentă în, în viitorul apropiat sau pe termen mediu. Am trei întrebări punctuale. În Arabia Saudită ați vorbit de tineri care au aceleași aspirații, sigur, ca tineri din toate țările arabe. Dar de femei n-ați vorbit. Dispuneți de informații, ar putea exista femei care să se revolte împotri- împotriva statutului lor Uh, s-a vorbit uh, tocmai de statutul femeii în Arabia Saudită. Aveți ceva informații? Apoi în Siria. Eu nu știu ce se întâmplă, uh, ce se întâmplă cu președintele sirian. Are o situație absolut autistă. Ce credeți noastră? E un fiu demn al tatălui său, Așchea nu sare departe de trunchi, nu, nu ne putem aștepta la schimbări, sau e o persoană mai moale, ca să spun așa. Eh, care e analiza dumneavoastră în legătură cu situația politică în Siria? Pentru că mă frapează acest lucru, că el nu, practic, este surd față de ceea ce cere poporul său. Și, în al treilea rând, ce credeți de rolul jucat astăzi sau pe care îl poate juca mâine Turcia față de țările arabe? Grazie, onorevole De Sarnici, sono stati... Mulțumesc, iată, au fost 8 luări de cuvânt Acum profesorul Gherghez are 20 minute la dispoziție ca să răspundă. Intervenție fără microfon. Um, da, uh, sunt întrebări foarte subcinte, dar totuși aș dori să am o oră la dispoziție, pentru că sunt întrebări foarte, foarte importante majoritatea. Hai, dați-mi voi să încep cu prima. Uh, I think the choice... Cred că în ultimii 60-70 de ani alegerea între stabilitate și orice altceva a fost clară. Cred că Occidentul, și mai ales din anii 50, puterile Occidentului și Statele Unite, dar mai ales Statele Unite, de la începutul războiului rece, au hotărât că stabilitatea vine în primul rând, pe primul plan, că uh, statul de drept, uh, drepturile omului au fost sacrificate pe altarul stabilității, definit într-un sens foarte îngust, adică asigurarea furnizării de petrol Ăsta e practic blestemul, uh, nu doar Orientului Mijlociu, ci și al întregului sistem internațional. Și blestemul ăsta a făcut doar rău, nu doar societăților din Orientul Mijlociu, uh, în ce privește societățile acestea autoritare și consolidarea lor și a opresiunii, ci și în legătură cu modul în care puterile occidentale s-au ocupat de această parte a lumii. Deci, în acest sens, Uh, dictatorii și autocrații din Orientul Mijlociu în ultimii 60 de ani au încercat și ei să manipuleze această alegere. Sau noi, sau extremiștii, sau islamiștii. Asta, au spus, asta, asta le-au spus occidentalilor. Fie ne susțineți pe noi autocrații care, care asigurăm stabilitatea, sau dacă nu veți avea la putere Al-Qaeda și islamiștii. Cred că are ieșit de aici o, o, ceva foarte clar din revoltele din uh, ultimele luni, și anume că uh, alegerea nu trebuie să se facă între autocrați, dictatori, pe de-o parte, și extremiști, pe de altă parte. Avem și a treia cale. Avem societățile din Orientul Mijlociu, avem centriști, avem activiști a drepturilor omului, avem democrați, societate civilă. Reamintiți-vă, e vorba de lumea care a ieșit în stradă. Nu e vorba doar de o paradigmă simplistă care a dominat uh, lumea științifică în ultimii 60 de ani. Eu cred că sunteți, uh, aveți foarte dreptate. Cine are cel mai mult de pierdut e Al-Qaeda, ideologia Al-Qaeda. Gândiți-vă care, este, acea, care a fost această ideologie. Politica nu funcționează. Violența și terorismul sunt unicul mijloc pentru a aduce schimbarea. Occidentul nu va permite acea schimbare în această parte a lumii. Și e, milioane și milioane, și nu simplific, e vorba de milioane și milioane de arabi și musulmani care s-au exprimat foarte clar. Politica contează, societatea civilă contează. Avem aceste mulțimi care au ieșit în stradă și n-au vorbit doar, n-au spus doar că vor pâine. Știm că e și o criză economică, dar ei, vreau, ei doresc și societăți deschise, guverne transparente, să facă și ei parte din societate și să li se audă vocea în societate. Și în acest sens, cred că trebuie să revizuim această paradigmă dominantă uh, în legătură cu Orientul Mijlociu uh, musulman. Nu e vorba doar de opoziția autocrației islamism, mai este și o a treia cale. Iată, asta este probabil cea mai însemnată uh, uh, cel mai semnat element care a apărut în această perioadă. Asta nu înseamnă că islamiștii nu sunt un punct critic al ecuației, dar islamismul are multe fețe. Vorbim de moderați, islamiști moderați și de eh, radicali și, și militanți, de asemenea. Cred că cei moderați probabil vor juca un rol dominant în uh, politica de acolo pentru că sunt cei mai puternici, nu pentru că sunt cei mai puternici, ci că sunt, pentru că sunt cei mai bine, cel mai bine organizați în această parte a lumii. Dacă, s-ar, dacă ar avea loc alegeri în septembrie în Egipt, dacă vor avea loc, veți vedea că islamiștii din Egipt vor câștiga probabil 20-30% din uh, voturi. În Tunisia, cam același rezultat îl vor avea. Dar nimeni altcineva nu va aduna 30% din voturi, pentru că nu sunt așa de bine organizați. Asta mă aduce la rolul pe care îl poate juca uh, Uniunea Europeană și Parlamentul European. Trebuie să-i ajutăm să îi ajutăm uh, pe acești oameni, milioane de oameni care, uh, cărora nu li s-a auzit glasul, care nu mm, și-au făcut respecta punctul de vedere, să-i ajutăm să se organizeze, să fie prezenți în mass media și așa mai departe. Nu vorbesc doar pe termen scurt. E vorba de, eu vorbesc aici de unita, uh, comunitatea internațională, nu doar de Uniunea Europeană, de, de, pentru că au nevoie de ajutor cei de acolo. Uh, în ultimii 45 de ani am avut acolo dictaturi, societatea civilă aproape a dispărut din cauza acestor state, aceste dictaturi, pentru că nu, deci nu există instituții libere pe care să ne bazăm. De aceea trebuie să ajutăm și pe termen scurt și pe termen lung. Nu vreau să speriu pe nimeni, dar e realitatea. Islamiștii nu sunt vocea dominantă în societate nu ea trebuie să domine, să domine societatea, pentru că nu, nu reprezintă majoritatea. Iată, 7% din societatea civilă din Egipt, Tunisia, uh, din Yemen, din Libia, reprezintă moderați, centriști, relativ. Și vocea lor ar trebui să uh, uh, aibă un cuvânt de spus la alegeri. Și uh, am văzut în ultimele zile în Egipt că islamiștii dispun de mecanisme de organizare să voteze și uh, să le fie numărate voturile, după cum s-a văzut acum câteva săptămâni. Și aș spune că 70% din islamiști au votat și doar 20% din uh, tineri, să spunem așa, uh, apărători ai drepturilor omului au votat. Și ce s-a întâmplat în Egipt, referendumul constituțional, e un model a ceea ce se va întâmpla dacă se vor organiza alegerile. Deci nu al-Qaeda nu e un factor critic, ci are cel mai mult de pierdut. Și islamismul în sine nu este forța dominantă în regiune. Uh, apoi, a mai existat o întrebare în legătură cu armele. Eu vorbesc aici ca un cetățean al Statelor Unite, deși uh, predau la Londra. Uh, Secretarul pentru apărare Robert Gates a vizitat uh, Arabia Saudită acum câteva zile pentru a reasigura uh, liderii de acolo că Statele Unite, sigur, le, uh, îi va ajuta. Unul din consilierii săi a fost întrebat înaintea vizitei în, în Arabia Saudită dacă domn, domnul secretar va discuta situația internă din Bahrain sau din Arabia Saudită. Dânsul a spus nu, nu vom discuta nici situația internă din Arabia Saudită, nici din Bahrain, pentru că este un aliat privilegiat al nostru. Apoi, secretarul Robert Gates a vrut să uh, vândă în Arabia Saudită uh, rachetele antibalistice cele mai avansate. Uh, e vorba de contractul cel mai însemnat care a fost semnat acum câteva săptămâni. E vorba de vreo 60 de miliarde de dolari. Deci întâlnirea lui Robert Gates și Emirul Saudit a fost pentru vânzarea armelor. Și întâlnirea lor s-a referit la pelicolul iranian. Ca să mă întorc la Iran, la amenințarea iraniană. E mult mai important aceasta decât problema democratică. Nu vreau să fac polemici aici, ci doar să vă dau idei în legătură cu prioritățile uh, dictate de vânzările de arme care reprezintă uh, un factor foarte important. Uh, asta e realitatea. Având de uh, cele întâmplate, ca secretarul pentru apărare din SUA să se refere la vânzarea de arme balistice, iată, vă dau o idee despre prioritățile Washingtonului. Iranul nu reprezintă. Realitatea este că singura amenințare uh, a regimului din Arabia Saudită vine de la propriul popor. Iranul nu a invadat niciodată Arabia Saudită, ci uh, Deci, sigur, putem, mai, putem să abordăm acest subiect pe larg altă dată, dar că, pentru că m-ați întrebat de saudiți, Iranul e mult mai valoros pentru democrația, virusul democrației. Știți ce s-a întâmplat după ce a, uh, a fost alungat Mubarak? Uh, sute de iranieni au ieșit în stradă pentru că societatea civilă iraniană e una din cele mai liberale. Știți ce s-a întâmplat după ultimele alegeri din Iran? Și Iranul încearcă să supraviețuiască acestei furtuni. Și, încearc, și acum câteva zile în, fosta în ultima vizită din Bahrain, când secretarul Robert Gates a fost întrebat în legătură cu amestecul iranienilor în Bahrain, a spus nu. Iranul nu se amestecă în Bahrain, dar dacă uh, reformele politice nu vor fi uh, aplicate, atunci Iranul va juca un rol și e corect. Aici Convorbirile nu s-au referit la faptul că Iranul nu are un ju- de jucat un rol important în, uh, în aceste evenimente. Iranul este o amenințare și, iată, se vede cum se mută accentul de pe uh, prioritățile interne pe cele externe. Asta este contraproductiv pentru interesele americane. Și uh, CIA știe mai bine ce se întâmplă. Tot ce am aflat noi de, din Wikileaks de acum câteva luni, iată, Iranul nu are nimic de a face cu ce se întâmplă în regiune, în Bahrain sau în Yemen. Deși Iranul ar dori să joace un rol, bineînțeles, însă în acest moment Iranul încearcă el însuși să supraviețuiască, să-și protejeze propriul regim din calea celor întâmplate, revoluțiilor din regiune. Nu cred că vom vedea transformări constituționale de, de la monarhiile absolutiste la monarhii constituționale în zonă. Realitatea e că fie că ne place, fie că nu, și nu vrem să aici să acuzăm Arabia Saudită, ci realitatea este că și uh, uh, uh, mă exprim destul de eufemistic, e că Arabia Saudită e liderul scenariului contrarevoluționar în regiune s-au încercat în, în Tunisia, în Egipt, au intervenit activ în Bahrain. Iată, uh, un exemplu. Relațiile între Siria și Arabia Saudită au fost încordate în ultimii ani. E un fel de război civil de la asasinarea primului ministru al-Hariri în 2005. Când au uh, izbucnit protestele în Siria, Kingo Abdallah, uh, mă scuze, regele Abdallah, a uh, telefonat președintelui Assad ca să-l asigure de susținerea saudită. Deci nu este niciun fel de conspirație. Liderii din Arabia Saudită înțeleg ce se întâmplă în regiune ca ceva ce reprezintă o amenințare la adresa propriului regim. Deși a spune că e în interesul uh, uh, conducătorilor saudiți să încerce să fie activ, să uh, pună, uh, să facă reforme politice, să implice societatea civilă, să preîntâmpine orice tulburare, pentru că, din nou, furtuna asta este atât de puternică încât nici Arabia Saudită nu este imună la cele întâmplate. Dar, uh, realitatea este că regele, mai ales, consideră că cele întâmplate uh, afectează ceea ce uh, regimul din Arabia Saudită crede că este stabilitate și ordine. De aceea, uh, relația SUA-Arabia Saudită uh, au fost tulburate în ultimele luni. Și sigur că administrația Obama a ajuns la concluzia că natura uh, esențială a acestei relații uh, uh, are proeminență față de orice fel de reforme politice, fie în Bahrain, fie în altă parte. M-ați întrebat în legătură cu istoria Libiei. Dacă Libia e un, o, o, o construcție inventată. Păi tot, întreg Orientul Mijlociu a fost inventat, după cum știți, de puterile occidentale. Nu putem vorbi de Liban, Uh, sau de uh, Iordania, Siria, Irakul de astăzi, fără a ne referi la intervenția occidentală. În criza din Irak, mulți politicieni americani au încercat uh, să se gândească la împărțirea Irakului în trei state. Eu tre- mie personal, ca profesor de politică arabă, mi se pare mie uh, dacă e să vă transmit un mesaj, e că ce se întâmplă în regiune e că e prima dată că uh, popoarele de acolo încearcă să își hotărească singure soarta. E un moment de autodeterminare. Pentru că amintiți-vă că lumea arabă s-a aflat uh, sub dominație otomană timp de aproape 500 de ani. La sfârșitul primului război mondial s-a prăbușit Imperiul Otoman. Apoi a venit momentul colonial și uh, Orientul Mijlociu a fost împărțit între uh, Marea Britanie și Franța. Și după momentul colonial au venit statele postcoloniale, Gaddafi, Mubarak, toți fac parte din uh, uh aceste mișcări postcoloniale. Deci partea aceasta a lumii niciodată nu și-a putut hotărâ singură soarta și e prima dată că milioane și milioane de oameni spun că doresc să-și uh, uh, hotărească singur soarta nu, iată, nu se văd acolo steaguri americane arse. Oamenii Vorbesc de lucruri simple. Da, vor pâine, vor locuri de muncă, vor alegeri libere, vor guverne transparente. De aceea e foarte important ce se întâmplă acolo. Am, eu am făcut o comparație, ce se întâmplă acolo am comparat cu uh, căderea zidului Berlinului. Ăsta e momentul uh, uh lumii arabe, e zidul Berlinului în uh, lumea arabă și vedem că se crapă acest zid, deși exagerez. Oricum e începutul prăbușirii sale. Uh, începutul prăbușirii regimurilor autoritare. De aceea cred că trăim momente istorice. Pentru că am avut revoluții sociale, oamenii nu vorbesc de, n-au vorbit neapărat de schimbări ale sistemului, schimbări minore. Oamenii vor să răstoarne sistemele și să stabilească noi sisteme. Siria e un caz, într-adevăr. Ce se întâmplă în Siria eh, e greitor. Iată, aici avem un regim eh, dictatorial ci oamenii ies în stradă cunoscând care pot fi consecințele actelor lor. Știm, am văzut ce s-a întâmplat în alte țări și am văzut ce s-a întâmplat în Siria, dar ă, ă, iată, vedem ce natură puternică și adâncă ă, are această furtună care afectează întreaga regiune. Asta ne aduce la problema uh, intervenționismului. După cum știți, după sfârșitul războiului rece, noțiunea aceasta a unui intervenționism liberal a devenit foarte populară, mai ales în Statele Unite, cu neoconservatorii mai ales. Aici întreaga paradigmă a intervenționismului uh, neoliberal a fost discreditată ca rezultat al războiului în Irak. Și intervenția americană în Irak Iată, a bătut ultimul uh, cui în sicriul acestui intervenționism neoliberal. Și eu încă consider că în Libia, cel puțin, uh, comunitatea internațională nu a avut de ales, pentru că, până la urmă, uh, ar fi fost o baie de sânge în Benghazi, fără intervenția occidentală, dar eu cred că inclusiv în Libia, această intervenție militară din păcate, probabil că va uh, corupe uh, uh, regimul ce se naște astăzi. Eu înțeleg că opoziția dorește ca vestul să se implice încă și mai mult militar, dar sunt șocat când văd că, iată, opoziția critică NATO că nu bombardează mai mult. Doresc ca NATO, practic, să le deschidă calea. Dar asta înseamnă că NATO ar, s-ar implica încă și mai mult în conflictul acesta prelungit. Deci eu aș dori să văd niște limite mai clare în legătură cu această intervenție. Intervenție din motive umanitare și intervenție legală ă, ă, cu avalul ONU. Asta înseamnă o intervenție cu contururi foarte clare, pentru că dacă nu, avem un grup de lideri care ar putea foarte ușor să manipuleze acest conflict. De aceea mă îngrijorează Libia și mi-e teamă că această alianță occidentală sau condusă de occidental devine din ce în ce mai mult o intervenție militară la fața locului. Asta e, ce, asta e ceea ce se întâmplă, pentru că realitatea este că această intervenție uh, a fost menită să protejeze civilii și nu se schimbe echilibrul puterii. Deși, bine, asta indiferent de ce am dori unii sau alții să se întâmple, dar nu ăsta e mandatul care a fost acordat de ONU și, uh, sigur, deși e de dorit ca uh, Gaddafi să plece, noi trebuie să respectăm uh, dreptul internațional. Pentru că altfel, până la urmă, toți vom avea de pierdut. În legătură cu Yemenul acum? aș dori să văd și eu că Uniunea Europeană și Parlamentul European își facă auzită vocea cu uh, Consiliul de Cooperare a Golfului, cu Statele Unite, cu uh, comunitatea internațională, punând presiuni, făcând presiune asupra lui Saleh pentru că acesta să plece de la putere, că e unica uh, soluție. Yemenul, dacă Saleh rămâne la putere, Yemenul se va prăbuși. Și eu cred că Europa ar trebui să uh, vorbească mai răspicat. Yemenul trebuie să-și uh, hotărască singur soarta. I think my time is up. Da, cred că mi-a expirat timpul de vorbire. Da, mai, vă, mai putem acorda câteva minute, desigur. Mulțumesc. Mulțumesc. Poate doamna Nibler uh, mai are un comentariu final, dacă doriți. Bine, alora grazie per... Bine, atunci mulțumesc uh, tuturor și mai ales domnului Gherges, care ne-a prezentat, ne-a făcut o prezentare atât de completă și uh, chiar provocatoare din anumite puncte de vedere. Iată, noi ne revedem mâine dimineață la orele 9 pentru a ne relua lucrările. Am încheiat uh, pe ziua de astăzi.